Welcome to Mr. President of... Îi salut, bun, îi urez bun venit uh, președintelui Comisiei, domnului Barroso. Kolejnym punctem porządku obrad są oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume declarația Consiliului și a Comisiei cu privire la pregătirea summitului șefilor de stat din zona euro pe 7 mai. În numele Consiliului aș dori să dau cuvântul acum domnului Diego López Garrido. Aveți cuvântul, domnule ministru. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, pe 7 mai, săptămâna aceasta, va avea loc o reuniune a șefilor de stat și de guvern din țările zonei euro. Iar acum are loc o dezbatere aici, la Parlamentul European, cu privire la această reuniune importantă, care are ca scop oficializarea acordului la care s-a ajuns privind împrumuturile care trebuie acordate Greciei, pachetul de sprijin financiar pentru Grecia, pentru că această țară să facă față situației financiare grave. Grecia este o țară din zona euro, după cum știți. De asemenea, se, va, se vor examina învățămintele trase de pe urma acestei situații, aceste acorduri, în legătură cu viitorul zonei euro și cu viitorul întregii Uniuni Europene. Vineri, șefii de stat și de guvern vor confirma soluția financiară stabilită pentru Grecia, o soluție din partea Uniunii Europene. Se va oficializa, prin urmare, angajamentul luat. Un angajament politic a făcut deja la reuniunea din 11 februarie a șefilor de stat și de guvern. E un angajament față de Grecia, un angajament care dă dovadă de solidaritate pentru a ajuta această țară să treacă de situația dificilă financiară prin care trece. Vineri, șefii de stat și de guvern vor expune, vor prezenta um, disponibilitatea celorlalte 15 țări din zona euro pentru că atunci când guvernul elen va fi, deci după ce guvernul elen a aprobat un program uh, financiar și economic atât de dur. Deci, după ce această adoptare se va face, Grecia va privi, primi aceste împrumuturi pentru stabilitatea sa financiară, dar și pentru stabilitatea financiară a întregii zone euro. Aceasta a fost, um, acesta a fost angajamentul politic luat pe 11 februarie în rezoluția stat, uh, șefilor de stat și de guvern UE. E o decizie importantă din punct de vedere politic, uh, relevanță foarte mare, din punct de vedere istoric, de asemenea, deoarece e o decizie necesară pentru a conferi credibilitate zonei euro. E vorba de credibilitatea în exterior a întregii Uniuni Europene din punct de vedere financiar și o decizie importantă pentru consolidarea fiscală cerută de tratate consolidarea fiscală în zona euro și în întreaga Uniune Europeană. E o decizie importantă, de asemenea, pentru a consolida o recuperare, o redresare economică viabilă și pe durată. Și de aceea comisarul Oli Ren, care este prezent și astăzi aici, deci a publica previziunile din timpul primăverii 2010-2011 din partea Comisiei, în care principalul mesaj este redresarea economică treptată a Uniunii Europene. În previziunile Comisiei se confirmă redresarea economică. Se spune că după ce a trecut prin cea mai mare recesiune din istorie, Uniunea Europeană va crește cu 1% în 2010 și cu 1,75% în 2011. Așadar, recesiunea economică s-a încheiat în Uniunea Europeană. S-a încheiat în cel de-al treilea trimestru din anul trecut și am intrat acum în faza de redresare economică. Iar planul european de redresare economică a contribuit mult la acest lucru. Au contribuit de asemenea și deciziile statelor membre de a injecta uh, sume foarte importante de bani în economiile diferitelor țări. Sunt bani care provin din uh, împrumuturi, din bugetele naționale, mă scuzați, bani care vin de asemenea din bugetul comunitar și acesta este unul din motivele pentru care, după ce am trecut prin perioada cea mai neagră de recesiune, întrevedem deja perioada de redresare economică. Acestea sunt previziunile făcute de Comisia Euro- Europeană, iar decizia cu privire la Grecia, cu privire la împrumuturile acordate Greciei, contribuie în mod hotărător la eficientizarea acestei perioade de redresare economică în zona euro și în întreaga Uniune Europeană. Noi credem că Uniunea Europeană a reacționat bine la situația economică existentă de criză. A făcut tot ceea ce sta în putință pentru a reacționa așa cum trebuie la situație iar mai concret a reacționat așa cum trebuie față de situația atât de gravă din Grecia din punct de vedere financiar. În aceste luni, în această perioadă, Uniunea Europeană a luat măsuri clare, s-a îndreptat uh, clar către acel concept de guvernare economică a Uniunii Europene. S-au făcut pași clari, care unori uh, păreau poate prea înceți, însă au fost niște pași clari care au fost făcuți cu uh, într-un spirit de uh, siguranță și de dovadă de hotărâre. Și vineri șefii de stat și de guvern vor confirma același lucru. În ceea ce privește guvernarea economică europeană, aceasta trebuie să aibă trei baze solide. O primă bază, responsabilitatea față de angajamentele asumate atunci când uh, sunt semnate sau când se ratifică un tratat al Uniunii. O a doua bază, solidaritatea. Un principiu de bază, un principiu cheie al Uniunii Europene și, în al treilea rând, coordonare. Pentru consolidarea fiscală, coordonare pentru reprezentarea externă, de la reuniuni cum ar fi G20, coordonare pentru a depăși această criză, pentru a ieși din ea. Și de aceea sunt convins că documentul uh, pregătit de către domnul Oli Ren și prezentat de comisie pe 12 mai se îndreaptă în această direcție. În încheiere aș vrea să vă spun că această guvernare economică care începe acum să prindă viață are nevoie de niște instrumente clare, un anumit element de supraveghere și sunt sigur că în documentul comisiei se va face referire la supraveghere. E nevoie de asemenea de finanțe publice, de asemenea trebuie supravegheat uh, sistemul financiar și de aceea lansez un îndemn Parlamentului European să adopte cât mai repede pachetul privind uh, supravegherea financiară documente care sunt discutate acum în Parlamentul European și care vor fi discutate și în uh, Comisia um, de Fond, deci de la Parlament și uh, în continuare în plen. E nevoie de asemenea de mecanisme pentru a preîntâmpina eventuale crize și, în ultimul rând, e nevoie să existe Uh, un glas unic, o reprezentare unică atunci când sunt apărate interesele Uniunii Europene. Mă refer aici la G20. Aceștia sunt pașii către această guvernare economică a Uniunii Europene, iar împrumuturile acordate Greciei fac parte din acest cadru. Uniunea Europeană e, se află pe drumul cel bun, iar șefii de stat și de guvern sunt convins că vor adopta acest pachet uh, de asistență financiară către Grecia deoarece pe 11 februarie și-a luat angajamentul să apere stabilitatea financiară a zonei euro și a întregii Uniunii Europene. Vă mulțumesc, do domnule președinte. Vă mulțumesc, uh, domnule secretar de stat. Are cuvântul domnul Barroso, președintele Comisiei Europene. Mr. President, Stimate domnule președinte, domnule ministru, președinte al Consiliului, stimați deputați, mi s-a cerut să fac o declarație înainte de întâlnirea din 7 mai a șefilor de stat din zona euro. Dar mai întâi aș dori să exprim condoleanțele mele pentru victimele familiilor uh, care au căzut victime uh, violențelor astăzi la Atena. În uh, Într-o societate democratică nimic nu mai poate de fapt să justifice folosirea violenței. Să vorbim despre pachetul financiar uh, des, pentru Grecia și des, la, despre evoluțiile de duminica trecută și apoi vom vorbi despre prevenirea unei uh, astfel de crize. În ceea ce privește Grecia, un program multianual de consolidare fiscală a fost uh, aprobat de către autoritățile elene acest program a fost um, prevăzut împreună cu FMI-ul, cu Banca Centrală Europeană și cu Comisia Europeană. Guvernul a prezentat așadar un pachet de retresare foarte credibil care duce pe o cale sustenabilă către recâștigarea încrederii. Este important ca prim-ministrul Papandreou și guvernul său să arate în continuare același susținere pentru acest plan ca până acum. Știm cu toții că nu există nicio alternativă la astfel de eforturi mari. În urma recomandărilor Băncii Centrale Europene, sistemul de meca- mecanismul de asistență pentru Grecia a fost activat. Acesta este un act uh, nemai întâlnit de solidaritate în lume. Această asistență va ajuta Grecia să-și repună pe picioare economia și va menține stabilitatea zonei euro. Permiteți-mi, vă rog, să susțin faptul că ne-am asigurat la Comisie că aceste mecanisme bazate pe împrumuturi reciproce să funcționeze. Comisia a analizat acest sistem și va juca un rol important la managementul sistemului și la implementare. Comisia rămâne centrală, așadar, în verificarea uh, îndeplinirii obligațiilor uh, Greciei în acest pachet și în supravegherea împrumuturilor bilaterale. Până la sfârșitul uh, săptămânii trecute aveam deja masa critică de state membre care doresc să împrumute ajutoare Greciei. Acest ajutor este, după cum spuneam, nemai întâlnit, se ridică la 110 miliarde de euro și aceste programe sunt un răspuns adecvat la criza Greciei. Nu avem niciun motiv să credem că acest program nu va fi bine implementat atât de către Grecia cât și de către statele membre din zona euro. Multă lume este de această părere. Am auzit, de exemplu, și afirmații um, afirmative, așadar declarații afirmative din partea președinților G20. Din păcate, însă nu toată piața din zona euro este convinsă, multă lume este în continuare uh, um, într-o poziție greșită, după părerea noastră, și voi explica de ce. La întâlnirea de, șefilor de stat și de guverne din, de vineri, am analizat cum am putea să învățăm mai multe lecții din această situație. Dezbaterea aceasta va fi un punct de plecare, pentru că deciziile trebuie să fie dezbătute și pe viitor și, în final, trebuie luate împreună cu toate statele membre din Uniunea Europeană, fie că sunt sau nu în zona euro. Permiteți-mi, vă rog, să spun uh, foarte clar că o decizie în 27 de state membre este într-adevăr o decizie puternică. Odată ce vom accelera procesele noastre, o acțiune comună a celor 27 de state, susținută poate și de alte state, va fi o bază foarte bună financiară pentru o lume mult mai sigură în acest domeniu. Consider așadar că este nevoie de acțiune imediată. În primul rând, trebuie însă să reanalizăm regulile de guvernanță economică. În al doilea rând, este nevoie de o reformă a piețelor financiare. Comisia a lucrat așadar la guvernanța economică și dorește să-și prezinte propunerile de îmbunătățire miercurea viitoare. Există trei blocuri principale de care trebuie să ținem cont. În primul rând, responsabilitatea. Trebuie să sporim pactul, importanța pactului de stabilitate și de creștere și să avem grijă ca toate condițiile să fie îndeplinite. Apoi, trebuie să fie întotdeauna prezente atât latura de prevenire cât și cea de combatere. S-a vorbit câteodată de, de către unele state membre, de către nevoia de slăbire a pactului de stabilitate, dar acum aceleași state sunt convinse că acesta trebuie să fie întărit. Suntem cu toții în aceeași barcă și criza ne-a arătat foarte clar că trebuie să atacăm mai ales uh, dezechilibrele între statele membre, mai ales între cele din zona euro. Aceasta înseamnă să se reducă divergențele în concurența dintre ele, pentru că aceasta duce la rândul ei la alte dezechilibre. Aceasta nu înseamnă că unele state membre să devină mai puțin concurențiale pentru ca celelalte să pară mai, concurenț- mai competitive. Suntem în continuare pe piața mondială, deci nu se poate așa ceva, ci trebuie să ne sporim cu toții competitivitatea într-o manieră reciprocă și echilibrată. Eu cred de asemenea că sunt și alte cauze pentru dezechilibru. Pentru a face progrese va trebui să avem o supraveghere mai bună și o coordonare a politicilor economice mai clară la nivelul Europei și trebuie mai multă deschidere din partea statelor membre pentru aceasta. În al treilea rând, coerența este un lucru foarte important. Trebuie să ne întrebăm dacă sistemul nostru de reguli fiscale este cu adevărat complet. Eu cred că ar fi bine să creăm un mecanism permanent pentru a reacționa rapid la astfel de situații de criză. Este mai bine să mergi pe varianta sigură decât să-ți pară rău. Să sperăm că folosim această ocazie și contez pe dumneavoastră să avem rezultate din aceste reforme. Cred, din perspectivă politică, că în ceea ce privește integrarea europeană, ne aflăm acum într-un moment în care dacă nu dăm mai multă Europa, vom primi mai puțină Europa și vom rămâne în urmă. Nu putem să ne blocăm aici. Este un moment special, momentul pe care îl trăim astăzi în Europa pentru că în acest moment se cere solidaritatea noastră, responsabilitatea noastră și este supusă la test în fiecare zi. Sper ca toate statele membre să poată să se ridice la înălțimea așteptărilor acestui moment, nu numai pentru a ajuta pe ceilalți, ci pentru a arăta gradul de responsabilitate de care, pe care îl dețin pentru și față de acest proiect comun european. Aceste reforme vor fi introduse în contextul unor eforturi deja mari depuse de multe state membre. Este clar că nivelul de deficit și de datorii trebuie să fie corectat în mai multe state membre cu hotărâre și mai repede decât era prevăzut înainte de criză. Însă trebuie spus că nu putem ignora în același timp faptul că perspectiva bugetară 2009 a fost adaptată din cauza unor destabilizări pe piețele economice datorită unei crize economice care nu venea însă din Europa. Deci, pe total, situația economică din zona euro a fost, de fapt, rezultatul unor politici antirecesiune care se propagau în întreaga lume. A fost tot timpul foarte clar că această situație trebuie să fie corectată cât mai repede. Majoritatea statelor membre au luat deja reforme curajoase, au făcut reforme curajoase în sistemul de pensii, de exemplu. Responsabilitatea pe care au dovedit-o guvernele trebuie acum să fie asociată și de responsabilitatea actorilor pe piața mondială. Trebuie, deci, să dezvoltăm un sistem sustenabil financiar pentru economiile europene și pentru cetățeni. Este clar că actorii de pe piețele financiare sunt actori esențiali și din ceea ce privește psihologia piețelor, care este foarte importantă. Criza financiară s-a născut, de fapt, dintr-o lipsă de responsabilitate și de viziune pe termen lung. Despre asta este vorba. Avem nevoie de piețe mai stabile, europene, avem nevoie de o dezvoltare a mai multor aspecte în concordanță cu Agenda 2020. Avem nevoie de asemenea de o responsabilizare a acțiunilor de, a actorilor de pe piața financiară și mă bazez pe Parlamentul European ca să transmit aceste mesaje foarte clar. Instituțiile europene acționează și trebuie să se vadă că acționează împreună Parlamentul, Comisia și Consiliul. Ne-am creat lista noastră de priorități în ceea ce privește managementul de risc, o piață a derivatelor mai sigură, o mai bună supraveghere financiară și o asigurare a faptului că băncile să aibă capital propriu pentru a-și acoperi riscurile. Acestea trebuie să fie obiectivele noastre. În următoarele săptămâni va trebui să ducem la bun sfârșit aceste reforme. Așa cum am spus acum două săptămâni Parlamentului, vreau ca propunerea cu privire la private equity și la um, hedge fonduri să își găsească în fine o formă bună. Nu este vorba numai de un board pentru riscurile sistemice care vor începe să, va începe să lucreze la începutul 2011 și de alte instituții importantă, ci este vorba de responsabilitatea noastră împărțită față de toți acești actori care trebuie să-și îndeplinească obiectivele. Aceasta înseamnă, în primul rând, să avem un sistem pentru urgențe, să putem să punem în aplicare legi europene și insist europene, nu numai naționale și întotdeauna să fim într-o bună colaborare cu autoritățile de supraveghere la nivel național. Este timpul într-adevăr să punem în aplicare aceste hotărâri. S-au prevăzut mai multe propuneri uh, anul acesta pentru a spori uh, măsurile împotriva abuzului, abuzurilor financiare pe piață și pentru a descuraja uh, practicile excesive de pe piața financiară. În ultimele luni și chiar săptămâna aceasta, situația pe piața datoriilor s-a îngrijor, ne-a adus mai multe îngrijorări. Comisia lucrează la o îmbunătățire a piețelor uh, derivate pentru a avea mai bună transparență. S-a prezentat de asemenea o inițiativă legislativă pentru contractele derivative și pentru o mai clară reglementare a acestora la nivel european. Considerăm de asemenea posibilitatea de a lua măsuri suplimentare pentru piețele suverane de derivate. Criza, așadar, a pus în lumină și uh, problemele aduse de agențiile de rating. Agențiile de rating au jucat un rol important pe piața financiară, dar aceste ratinguri se bazau prea mult pe, sistem, pe situația generală de pe piața economică și se luau după faptul că aceasta era pesimistă sau optimistă. Într-adevăr, ele joacă un rol important și au în același timp și o responsabilitate foarte clară. Trebuie ca toate uh, Uh, evaluările pe care ele le dau să fie realiste și adevărate. Deci Comisia are un plan și pentru aceste agenții care va intra în vigoare peste câteva luni. Aceste reguli vor asigura mai multă transparență în agențiile de rating care trebuie să-și publice metodologia și să împiedice conflictul de interese. Dar chiar trebuie să sporim supravegherea acestor acțiuni la nivel european și de aceea Comisia consideră că trebuie pe piața obligațiilor și uh, a celorlaltor produse financiare să se facă mai multe ordine decât înainte. S-ar putea să fie necesare și alte măsuri pentru o clasificare a datoriilor uh, externe. Trebuie ca Parlamentul European, uh, Comisia și Consiliul să facă cele necesare pentru a se asigura că piețele financiare nu sunt un loc de joacă pentru speculații. Trebuie de asemenea să creăm bazele pentru economiile libere, care sunt într-adevăr metoda de a avea o economie sănătoasă. Trebuie însă ca să nu se mai riște cu ceea ce nu poate să fie uh, un element de risc. Și trebuie de asemenea ca serviciile financiare să realizeze că sunt un serviciu și nu sunt un scop în sine. Nu trebuie să fie detașate de economia din care fac parte. De fapt, actorii de pe piața financiară mai există în momentul de față pentru că există instituții democratice și autorități de reglementare și până la urmă contribuabil, contribuabil care stabilizează piața. Noi am acționat foarte repede și din acest motiv trebuie să acționăm repede și pe viitor. Deci, mesajul de la ar trebui să fie foarte clar al acestei reuniuni de vineri, va fi foarte clar, vom face ce trebuie pe toate fronturile și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Comisiei. Iar acum aș dori să ne alăturăm și noi uh, cuvintelor de condoleanță pe care le-ați exprimat dumneavoastră la început pentru evenimentele de astăzi din Grecia. Evenimentele pe care le-ați menționat dumneavoastră sunt regretabile și sperăm că se va încheia această situație extrem de îngrijorătoare în favoarea tuturor. În numele tuturor, așadar, doresc să-mi exprim condoleanțele. Iar acum, în numele grupurilor politice, voi da cuvântul mai multor oratori. Mai întâi, din partea Partidului Popular European, Joseph Dolare, cuvântul. Domnule președinte, stimați colegi, trăim într-o Europa care parcurge o perioadă deosebit de dificilă cu criza gravă din Grecia și consecințele sale asupra cetățenilor și ați menționat și consecințele tragice, dramatice de astăzi. Majoritatea statelor membre s-a dorit un răspuns european care trebuie să facă față situației. Astăzi, a venit momentul pentru europeni să tragă concluzii din această situație și să treacă la reforme. Statele uh, membre uh, nu trebuie să uh, acționeze singur, ci trebuie să se consulte cu partenerii cu care împart o monedă unică. Deci trebuie să decidă în legătură cu prioritățile lor bugetare, fiscale, sociale. Trebuie să se producă o reformă în, la nivelul mentalităților, pentru că din păcate, ă, adesea ă, miniștrii noștri denigrează acasă ceea ce se decide în Europa, deși tocmai ei au participat la luarea acestor decizii. Trebuie să facem apel la solidaritatea partenerilor, dar nu doar atunci când ne confruntăm cu dificultăți. Este oare posibil să uh, cerem uh, asistență din partea partenerilor atunci când nu furnizăm transparență totală asupra deciziilor noastre de acasă? Este oare posibil să ne mirăm în legătură cu problemele care de fapt trenează de mult? Uh, și uh, există în același timp situații în care uh, oamenii lucrează doar 35 de ore pe săptămână și se pensionează foarte devreme. De ce în uh, asemenea situaii să apelăm la solidaritatea altora care muncesc mai mult și se pensionează mai târziu? Cred că a sosit momentul să găsim răspunsurile adevărate și aceste răspunsuri nu sunt strict naționale, ci sunt unele europene. Ele trebuie să treacă dincolo de demagogie și trebuie să fie făcute în spiritul responsabilității. Dacă nu vom proceda astfel, atunci uh, cred că vom intra în dificultate mai repede decât ne putem imagina și vom continua să ne acuzăm uh, pe drept că nu ne-am făcut uh, lecțiile, că nu am spus adevărul și că uh, și va trebui până la urmă să luăm decizii și mai dureroase decât cele pe care le luăm astăzi. Noi trebuie să fim foarte expliciți să uh, facem apel la Europa economică, la Europa socială, la Europa fiscală. Și asta necesită măsuri foarte concrete din partea guvernelor noastre, fie că sunt ele de dreapta, fie că sunt de stânga E bine, vom fi noi în stare să acționăm într-o manieră convingătoare și pun această întrebare și lui Guy Verhofstadt, care a participat la Consiliu și tie ce s-a discutat acolo, pentru că discursul din partea Consiliului eh, va fi analizat și susținut și de eh, comisie și eu vă rog, eh, dragă Jose Manuel, să faceți acest lucru pentru ca deciziile pe care le vom lua să fie bine aplicate de către statele membre, să existe și o monitorizare a acestor decizii. Pentru că, de pildă, în directiva serviciilor, Eh, noi eh, trebuie să eh, vedem cum se aplică directiva. Eu trebuie să vă spun că eu nu sunt utopic, nu sunt naiv, dar eu cred că pentru Europa a venit momentul adevărului și vă propun ca atare să ne asumăm responsabilitățile cu curaj, cum au făcut-o părinții Europei cu 60 de ani în urmă, fie că era vorba de Schumann, de, de Gasperi, de alții. Pentru că dacă ei nu ar fi luat decizii curajoase, vizionare, noi nu am fi reușit să progresăm. Noi trebuie să le urmăm exemplu, să dovedim curaj politic pentru a face față problemelor cruciale care se află în fața noastră. Stimați colegi, criza prin care trecem poate avea și un efect benefic, pentru că dacă noi vom lua măsurile bune, vom putea să tragem învățămintele corecte. Dacă nu, însă s-ar putea să înregistrăm un eșec. Este nevoie de o reformă economică și socială, o adaptare a reglementărilor fiscale și în același timp trebuie să fim atenți să nu creăm o fisură artificială între anumite state membre ale Europei și celelalte, pentru că solidaritatea europeană înseamnă unitatea celor 27 de state. Stimați domni responsabili în Consiliu, vă rog să priviți problemele în față, să priviți Europa în față, pentru că dacă uh, mâine Franța sau alte uh, țări vor avea aceleași dificultăți ca și Grecia, trebuie să ne întrebăm uh, cum ne-am îndeplinit noi datoria, ce am făcut noi pentru cetățenii noștri. Toți suntem responsabili, timpul nu are răbdare. Mulțumesc foarte mult, iar acum Zavitovici. Constatat că unul dintre colegii noștri a ridicat cartonașul albastru. Nu vă am pe lista vorbitorilor. Vă voi da cuvântul în câteva minute. Deci, vă rog, rămâneți în mijlocul nostru, vă voi da cuvântul. Dar acum, din partea grupului S și D, doamna Badia Icuce. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în numele grupului socialiștilor și democraților, aș vrea să ne exprimăm solidaritatea deplină cu poporul grec pentru decesele care au avut loc astăzi. Aș vrea de asemenea să lansez un apel la liniște și să le spunem că suntem de partea lor și că mm, se vor bucura de solidaritatea noastră acum prin aceste greutăți atât uh, de importante prin care trec. Mă adresez și domnului Iorgos Papandreou. Vreau să îl încurajez în curajul său politic uh, și să-i mulțumesc pentru eforturile pe care le face pentru a salva economia țării sale și sperăm că pe viitor Uniunea Europeană va uh, însoți, va acompania procesele de reformă atât de necesare. Nu putem avea doar un rol de control. Uniunea Europeană trebuie să participe la reforme, să aibă un rol de acompaniere, iar succesul reformelor trebuie să fie un succes al tuturor într-o Europa unită care să învoace un destin comun. Și pentru asta, instrumentele politice europene, fiscale, trebuie mobilizate așa cum trebuie, pentru a oferi tot ajutorul necesar în această fază dificilă. Pe lângă criza din Grecia, cred că putem trage niște concluzii. Ultimele săptămâni ne-au arătat foarte multe lucruri și trebuie să folosim tot ceea ce am învățat pentru a consolida guvernarea economică și pentru a construi o Europa uh, economică nu doar monetară, ci o uniune adevărată, ceea ce în epoca lui uh, Jacques Delors era de neconceput, a devenit acum o realitate și trebuie să fim la înălțimea așteptărilor momentului. Și pentru a ne atinge toate aceste obiective ambițioase, în primul rând trebuie să învățăm să lucrăm împreună. Pactul de creștere și stabilitate a fost un aspect care ne-a arătat cât de necesar este să ne coordonăm politicile economice. Politicile economice trebuie coordonate în mod activ și eficient pentru a avea o creștere durabilă, puternică, pentru toți, care să garanteze locurile de muncă. Și sperăm ca din partea Comisiei Europene să avem propuneri îndrăznețe, pe o bază uh, unică și logică Trebuie să învățăm să construim împreună, să creștem împreună. Și, domnule Barroso, sper că înțelegeți că trebuie să profităm cât mai mult de pe urma rolului pe care îl poate avea Comisia în această fază. În al doilea rând, avem nevoie de mecanismele necesare pentru a face față crizei. A venit momentul să se aprobe un mecanism european pentru stabilitate financiară, propunere pe care au adoptat-o miniștri și liderii socialiști în martie. Trebuie să condamnăm atitudinea agresivă și uh, speculativă a anumitor agenți uh, financiari. În același timp să ne dăm seama că avem un sistem uh, monetar insuficient pe perioada de criză. În al doilea rând, să elaborăm un nou concept de solidaritate europeană. Fie avansăm pe o cale comună către un destin comun, fie ne lăsăm uh, prinși în dinamica negativă a egoismului național și a unei concurențe distru, distrugătoare între noi. Deci nu putem să spunem că suntem solidari, însă în practică fiecare să facă așa cum crede. Trecem acum practic printr-o probă de, de foc. În al patrulea rând, Săptămânile și lunile următoare vor fi o șansă unică pentru ca Parlamentul European să-și exprime poziția asupra unor propuneri legislative importante, cum ar fi fondurile de acoperire și supravegherea financiară. Lansez un apel tuturor instituțiilor. Trebuie să ne ajutați pentru a garanta că Uniunea Europeană va stabili cât mai repede un sistem de reglementare și supraveghere financiară solid. Doar împreună putem, de asemenea, să creăm o taxă asupra tranzacțiilor financiare, pentru ca și aceste entități să contribuie la efortul economic pe care trebuie să-l facem cu toții. Viitorul Greciei va depinde în mare măsură și de creșterea vecinilor săi, adică a noastră. Dacă nu reușim să facem față provocărilor din strategia 2020, dacă nu putem da conținut unei agende politice comune și dacă ne condamnăm economiile la o creștere înceată, cu puține uh, locuri de muncă, nu vom putea evita noi atacuri care vor putea fi și mai dificile și mai greu de gestionat. Viitorul Europei e în joc. Totul depinde de inteligența, de solidaritatea noastră, de fermitatea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Guy Verhofstadt în numele grupului ALDE. Oui, uh, <clears throat> merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Primul rând, permiteți-mi, vă rog, să spun că împreună cu toți colegii și cu președintele Comisiei. Sperăm ca mecanismul pe care l-am pus în aplicare să funcționeze. Faptul că am avut dubii și critici uh, la începutul acestui mecanism bilateral nu înseamnă că sistemul acesta nu va funcționa. Sper că va funcționa și că va pune stabilă și în calea speculației și va ajuta zona euro. Pentru că e vorba de o speculație împotriva zona, zonei euro. Este un atac împotriva euroului și nu numai un atac împotriva Greciei sau a situației financiare, a finanțelor publice în Grecia. E vorba de o situație mult mai amplă. Eu sper, deci, că acest mecanism, odată ce va fi formalizat pe 7 mai, să își poată în fine purta roadele. Din ce motiv? Pentru că nu avem alte instrumente, nu avem altele. Trebuie deci să funcționeze și trebuie să-l susținem, acest mecanism. Dar trebuie în același timp să înțelegem, și acesta este al doilea punct, că pe viitor, în viitorul apropiat, nu vom putea să folosim acest instrument de fiecare dată. Este nevoie de un mecanism structurat care să poată intra în vigoare cât mai repede. Să sperăm nu în următoarele luni, dar cu siguranță în următorii ani, pentru că vom mai fi confruntați cu situații similare. Dacă dorim să avem un mecanism structural pe viitor, trebuie să ținem cont de un lucru. Trebuie să ținem cont de învățămintele din ultimele luni. Am avut nevoie de 5 luni pentru a pune pe picioare un mecanism, 3 luni pentru a decide despre el și 2 luni pentru a decide condițiile în care va funcționa. De ce? Pentru că este un sistem interguvernamental care se aplică aici. Cred că prima lecție pe care trebuie să o înțelegem este să urmăm să urmăm Comisia în abordarea comunitară, pentru că Comisia propusese un un împrumut european pe care am fi putut să-l decidem în decembrie, ianuarie și care ar fi putut deja să aibă primele consecințe astăzi. Deci ar trebui să oprim aceste speculații împotriva euroului. Sper deci ca prima decizie pe 7 mai să fie lecția din ceea ce s-a întâmplat în ultimele 5 luni și anume să spunem sperăm că funcționează acum, dar să spunem deci că pe viitor comisia să fie cea care să facă o propunere comunitară de împrumut comunitar care să pună capăt imediat speculațiilor împotriva euroului, pentru că toată credibilitatea și lichiditatea Uniunii Europene se află în spatele unei astfel de propuneri, ceea ce nu se întâmplă cu un sistem interguvernamental în care trebuie 16 state sau parlamente care să spună da mai întâi. Sper așa cum a început și domnul Ren să facă deja propuneri în acest sens, sper că a doua lecție pe care să o fi învățat este că este nevoie de reforme structurale. Deci, S-ar putea ca în pactul de stabilitate să avem măsuri preventive, un fond monetar european ar fi un alt mecanism structural pe care am putea să-l folosim imediat și, în al treilea rând, și o strategie 2020 care este mult mai solidă decât strategia pe care o avem momentan pe hârtie. Deci avem nevoie de una mult mai solidă decât cea care există. Bineînțeles că alte probleme se leagă de agențiile de rating, care însă uh, câteodată depind de previziunile meteorologice, nu se știe exact care este modul pe piața lor și întotdeauna lucrurile se schimbă foarte fluctuant. În orice caz, eu cred că trebuie să examinăm aceast, acest aspect după aceea. În final, domnule președinte, vreau să vă spun că uh, președinția spaniolă trebuie totuși să ia măsuri mai rapide, pentru că Consiliul este cel care a schimbat propunerea Comisiei inițială. Existau propuneri pe care poate le-am criticat în uh, propunerea generală a Comisiei, dar care mergeau mult mai departe decât propunerea actuală a Consiliului. Deci noi, de fapt, refacem toată munca Comisiei și vreau să vă fac o propunere. Dacă vreți ca supravegherea financiară și propunerile să se aplice într-o lună, acceptați imediat uh, în Consiliul ECOFIN toate amendamentele pe care vi le va propune Parlamentul în următoarele zile. Este foarte repede să faceți acest lucru și se aplică imediat ceva concret. Poate puteți spune asta colegilor dumneavoastră în Ecofin, care nu au venit cu nicio propunere, pentru că nu au făcut decât să caute să scape din supravegherea financiară care era propusă de comisie. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc și acum, în numele verzilor, are cuvântul domnul Convendit. Domnule președinte, stimați colegi, voi continua în aceeași direcție pe care Guy Verhofstadt a creionat-o deja. Este evident că timp de patru luni noi am tergiversat luarea unei decizii și este clar că ne-am înșelat, pentru că atunci când tergiversezi, dai de fapt apă la moară speculațiilor. Eh, ei bine, este greșeala noastră, doamna Merkel, domnul Sarkozy și toți ceilalți, cum i-o fi eh, chemând, au greșit, ei trebuiau să reacționeze imediat. În al doilea rând, trebuie să înțelegem un lucru. Ceea ce trebuie să facă guvernul Papa Andreu este aproape imposibil de realizat și eu rog Ecofinul, șefii de guverne, să se gândească că și ei la ei acasă sunt incapabili să uh, realizeze reformele, de cât timp a avut nevoie Franța pentru a rezolva problema pensionărilor, de cât timp a avut nevoie eh, Germania pentru acest lucru. Cred că este o nebunie să cerem acum guvernului Papandreu să rezolve lucrurile eh, în felul acesta. Noi nu îi acordăm timpul să găsească un consens în Grecia. Nu este o identificare a cetățeanului cu sarcinile care îi revin. Fiecare Uh, acționează pentru sine. E bine, timp de decenii de, uh, s-a acționat astfel. Există corupție în Grecia. Întâi trebuie creată coeziunea. Ea trebuie să aibă timpul necesar să se înfiripe. Uh, o să vedem cum își va rezolva Spania probleme, cum își va rezolva Portugalia problemele. Oricum, domnule Barroso acolo a pierdut alegerile. E bine, eu vreau să spun că Trebuie să avem un simț al răspunderii. Nu trebuie să cerem uh, acelui guvern uh, imposibilul. E bine, uh, se spunea la o vreme că așteptăm să ne primim banii înapoi. Ei bine, acum am putea spune guvernelor noastre vrem să facem bani pe spinarea Greciei, pentru că uh, prin uh, creditele acordate și dobânzile pe care le percepem, exact așa, într-o manieră intolerabilă vom acționa. Guy Verhofstadt are dreptate când spune că este necesar un fond monetar uh, european, un fond de solidaritate europeană. Trebuie să schimbăm tratatele. Aici stimați colegi, aici în Parlamentul acesta avem posibilitatea să um, avem o inițiativă pentru a schimba tratatele, să nu așteptăm Consiliul, pentru că Consiliul se dovedește incapabil să facă acest lucru. Haideți să luăm noi inițiativa. Noi trebuie să uh, propunem crearea unui fond monetar internațional care să pună capăt speculațiilor. Da? Să spunem și noi, yes we can, haideți să trecem la fapte. Iar în ce privește uh, ceea ce se întâmplă în Grecia, eu îi rog pe cei de la DG uh, Forță de Muncă să uh, monitorizeze ceea ce se întâmplă în Grecia, să Uh, asocieze Biroul Internațional al Muncii în această activitate de monitorizare a ceea ce se întâmplă, pentru că oamenii aceia sunt niște ființe care au probleme legate de uh, locurile de muncă. Uh, noi trebuie să creăm un climat de siguranță pe piața muncii și să încercăm să corectăm uh, nebunia a ceea ce uh, decidenții noștri hotărăsc. Și un ultim element pe care doresc să-l introduc în discuție. Există posibilitatea de a ajuta bugetul grecesc. Haideți ca Uniunea Europeană să ia o inițiativă pentru dezarmarea regiunii. Deci o inițiativă politică. Grecia, Turcia, să fie atrase în acest demers de dezarmare. Trupele turcești să se retragă din nordul Ciprului. Deci, noi suntem ipocriți în atitudinile noastre. Franța a vândut șase fregate Greciei pentru 2 miliarde și jumătate, elicoptere pentru mai mult de 400 de milioane. Ei bine, Eh, din păcate serviciile mele secrete nu mi-au eh, permis să am eh, date concrete legate de tot armamentul vândut. Germania a vândut șase submarine. E bine, și aici se adune un, miliard. Suntem ipocrați, ipocriți. Le dăm bani pentru ca ei să aibă cu ce să cumpere armamentul nostru. Noi ă, trebuie să propunem dezarmarea pentru că, în definitiv, ă, trebuie să avem și transparență în legătură cu cantitatea de armament care a fost vândută în ultimii ani Greciei și Turciei. Trebuie să asigurăm Greciei integritatea teritoriului lor. Grecii au peste 500 de, ă, peste 100 de mii de soldați. Germania are 200 de mii Ă, Franța are 200 de mii de soldați. Ei bine, ă, cred că ă, o dezarmare acolo în această zonă ar putea să fie mult mai eficientă decât acordarea de credite. Mulțumesc foarte mult. Artiștii reformatorzy. Din partea grupului ECR. Domnul Epping. Vă mulțumesc domnule președinte, pentru că mi-ați dat posibilitatea de a lua cuvântul. Eu sunt un antirevoluționar născut și deci voi vorbi cu mult mai puțin aprindere decât domnul Combendit. Însă înțeleg de ce a avut atât de mult succes în 1968. Eram copil atunci și vedeam doar evenimentele la televiziune. Domnule președinte, vedem ce se întâmplă în momentul de față. Pensionarii își pun multe întrebări. 70 de milioane nu e o sumă neimportantă. Se vorbea acum, se vorbea la un moment dat de 300 de milioane, acum e vorba de 70 de milioane. Să nu uităm că Grecia a trăit practic uh, într-o perioadă oarecum de belșug în lux în ultimii ani. În momentul de față vedem cum există revolte populare, iar problema Greciei e problema noastră a tuturor. O problemă care are loc la Atena e importantă și pentru olandezi, pentru germani, deoarece există acel pericol al uh, contagierii atunci când s-au constatat uh, deversările de fonduri respective. Grecia ar fi trebuit exclusă din zona euro, însă i s-a permis să rămână în zona euro, sperând că lucrurile se vor soluționa. Deci nici pactul de stabilitate și de creștere economică nu a fost respectat și sper uh, că pe viitor, în domeniul supravegherii și regulilor, Comisia va fi mai eficientă, nu ca în trecut. E nevoie de asemenea de o strategie de ieșire din criză pentru o țară care nu mai are cum să fie menținută în zona euro. Deci noi avem o strategie pentru zona, pentru întreaga Uniune Europeană, dar nu pentru zona euro. Știm că de foarte multe ori o metodă folosită este devaluarea monedei. Deci există posibilitatea în tratatul de la Lisabona, însă nu și în zona euro. Doamna Reding mi-a spus că acest lucru ar contraveni principiului uh, unei uniuni cât mai strânse. Însă, moneda euro în momentul de față este slabă, puternică, iar creșterea din cauza aceasta este lentă. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bischi în uh, numele grupului GUE. Äh, Stimate domnule președinte, dragi colegi, bineînțeles că trebuie să ajutăm Grecia. Dar așa numită acțiune de salvare are și anumite caracteristici absurde. În urma complotului germano-francez, hotărârea cu privire la pachetul de ajutorare a fost destul de scumpă. Piețele financiare au fost din ce în ce mai dereglementate în ultimii ani și acum toată lumea se miră că lucrurile sunt scumpe. Ar trebui să încercăm acum să reparăm noi greșelile politicienilor, noi, uh, cei care lucrează sau cetățenii simpli. De fapt, nu băncile sunt cele care au obligații, ci din nou contribuabilii trebuie să fie să își riște pielea, fie să scoată bani din buzunar pentru greșelile băncilor. Din nou, ei sunt cei care trebuie să sufere reducerea salariilor. Odată cu dictatul din partea Fondului internațional, Monetar Internațional, s-au tăiat până la urmă aripile procesului democratic în acest domeniu. Odată cu avansarea covorului de petrol în Golful din Mexic, se cere aplicarea principiului de uh, poluatorul plătește. Cine caută aur trebuie să poată să răspundă pentru daunele pe care le provoacă în caz de accident. Băncile, însă, în Germania nici măcar nu trebuie să plătească înapoi datoriile pe care și le-au impus singure, în timp ce, totuși, luau decizii tot timpul și speculau împotriva monedei euro. În continuare, continuă cu această speculă împotriva monedei euro, chiar dacă se spune de mult că trebuie să se schimbe ceva. Iar propunerile de ceea ce ar trebui să se schimbe, interdicții de credite sau alte acțiuni speculative ale băncilor, implementarea unei taxe pe tranzacțiile financiare, toate aceste aspecte se discută deja de mult în branșa financiară. O anumită asigurare obligatorie, toate acestea sunt propuneri care sunt deja pe masă. Bineînțeles că și Grecia trebuie să-și facă temele. Ca și alte state ale Uniunii Europene, și Grecia trebuie să impună um, veniturile, trebuie să combate corupția și trebuie să scadă cheltuierile pentru înarmare. Cred că domnul Convenit a fost destul de convingător în acest domeniu și nu vreau să vă mai dau cât alte detalii, ci doar să vă spun că sunt de acord cu el. Pot înțelege oamenii care uh, ies pe stradă la Atena și protestează împotriva măsurilor. Însă ceea ce nu înțeleg este folosirea violenței și vreau și eu să-mi exprim condoleanțele pentru victimele violenței de pe străzile din Atena, pentru că violența aduce de fapt opusul a ceea ce își doresc oamenii care ies în stradă pentru a demonstra. Eu zic că cerința pentru nicio violență trebuie să continue și să emane și de la noi din Parlament. Mulțumesc, iar acum Domnule Vischi, uh, după ce ați terminat dumneavoastră intervenția, numele EFD are cuvântul domnul Sala Vracos. Stimate domnule președinte, vă mulțumesc. Încercăm să discutăm despre cifre. Și dacă cifrele se simt bine, atunci oamenii se simt prost. De fapt, ar trebui să existe un echilibru Uh, sumele trebuie să fie echilibrate, dar și bunăstarea oamenilor uh, trebuie să fie urmărită. Iar având în vedere acest dezechilibru, uh, astăzi iată că au existat trei victime în Grecia, trei muncitori în Grecia și-au pierdut viața. Și în întreaga Europa, astăzi lucrurile stau în felul următor. Criza economică care a venit asupra noastră dinspre zona transatlantică a înrăutățit lucrurile foarte mult în statele noastre. În Grecia există o atitudine foarte negativă vizavi de clasa politică noi uh, avem 300 de deputați în Grecia, dar uh, din păcate ei sunt ponegriți în toate felurile. Dar, uh, de fapt, uh, noi uh, trebuie, suntem cei chemați să apărăm democrația. Fenomene similare, sigur, se registrează și în alte țări. Uh, timpul este scurt, aș vrea însă să mă refer și la un alt aspect. Uh, noi va trebui să acționăm mai rapid ca politicieni pentru găsirea unei rezolvări durabile. Grecia este vârful icebergului, dar există și alte state membre ale zonei euro, dar și state nemembre ale zonei euro care au probleme economice care se vor uh, aprofunda în lunile următoare. Îmi pare foarte rău, nu v-am întrerupt pentru că sunteți grec și uh, grijile dumneavoastră sunt și grijile noastre. Dau acum uh, cuvântul uh, următoarei vorbitoare, eh, domnul Madlener. Eh, er vă mulțumesc. Aș vrea să reacționez la ce a spus domnul Verhofstadt și la ce spune în general și domnul Schulz, care nu este aici. Ei sunt eh, printre cei care au cauzat această problemă. Acum ne cer solidaritate. Însă vreau să vă reamintesc un lucru. De ani, de zeci de ani de zile, Grecia beneficiază net de pe urma bugetului comunitar și, practic, a înșelat pe toată lumea. Uniunea Europeană trebuie să fie foarte mare, însă de la atâta măreție nu mai poate să critique nimic și Spania se pare că e următoarea țară pe listă. În ultimii 15 ani a primit 2 milioane de imigranți ilegali cărora le-a dat acte deci i-a făcut uh, imigranți legali. Și Spania mai avea aceleași probleme. Și Portugalia la fel. Acestea sunt țări care au primit uh, fonduri europene de la an la an și acum sunt tratate pe picior de egalitate. Însă cetățenii noștri sunt uh, cei care acum trebuie să plătească oalele sparte. E o adevărată rușine și nimeni nu are curajul să spună că trebuie să fim stricți față de greci. Aceștia trebuie să-și reintroducă moneda, drahmele, deoarece nu au cum să rămână în zona euro, iar uh, spaniolii să-și uh, adopte iar uh, peseta, iar portughezii escudo, deoarece europenii din Europa de Nord nu ar trebui să plătească pentru greșelile pe care le fac cei din sudul Europei. Grecia, Spania, Portugalia sunt țări socialiste care au primit bani de la Uniunea Europeană, iar imigrația a înflorit acolo și ei n-au făcut nimic.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 σκοτώθηκαν από Au murit de mâna altor lucrători. Nu e adevărat. Niște criminali, niște ucigași i-au uh, ucis. Lucrătorii respectivi participau la o manifestație pașnică, deci nu au ucis pe nimeni. Iar cei care au săvârșit această crimă au fost condamnați de către primul ministru, de Iorgos Pamandreu, de parlamentari, deci nu putem spune că au fost uciși de niște lucrători. Lucrătorii nu fac astfel de activități, nu au astfel de activități criminale. Nu acestea sunt opiniile lucrătorilor greci sau ale celor care ca Grecia să iasă din criză. Vă mulțumesc. Domnule Lambrinidis. pentru această lămurire. Nu vreau să mă implic în această uh, discuție, însă încă o dată aș vrea să transmit condoleanțele noastre în numele Parlamentului European. Ne transmitem sentimentele de solidaritate, de înțelegere față de poporul grec. Ei sunt prietenii noștri și știm că răspunderea e de ambele părți implicate în conflictul din Grecia. Și eu am trecut prin situații asemănătoare, am avut o răspundere asemănătoare, am fost un activist, uh, am fost sindicalist, membru al unui sindicat și am fost și prim-ministru uh, ulterior în trecut. Și pot să înțeleg situația prin care trece Grecia. Uh, și, bineînțeles, gândurile noastre se îndreaptă acum către familiile celor uciși. E de datoria noastră să, ne, să îi uh, amintim astăzi aici. Vă mulțumesc pentru dezbaterea responsabilă pe care o avem. Ordinea de zi prevede acum uh, punctul Europa 2020, noua strategie europeană pentru ocuparea forței de muncă și creștere și numele Consiliului o să-i dau cuvântul acum domnului Lopez